Bon, mes chers amis, devant, euh, devant une telle affluence, Dragi colegi, dat fiind că suntem atât de mulți prezenți în sală, aș spune că sala este prea plină. Așadar, haideți să începem ședința. Vom începe ședința cu prezentarea a Departamentului de Politici cu privire la integrarea industriei pescuitului în Uniunea Europeană. Și vreau să-i urez bun venit domnului Warmerdam. Domnul Warmerdam, nu știu dacă v-am pronunțat numele corect, spune președintele. Aveți la dispoziție 20 de minute. Pour présenter cette étude pentru a prezenta acest studiu. Și apoi putem să discutăm despre conținutul acestuia. Domnule Ormedam, aveți cuvântul. Vous appuyez sur Enter à chaque fois et ça va avancer. Ça marche. Voilà. Allez-y. Trebuie doar să apătați pe buton și atunci uh, veți putea începe. Good morning. Thank you very much. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta acest raport cu privire la integrarea industriei um, peștelui în Uniunea Europeană. O să vă prezent, prezint în primul rând metodologia utilizată pentru cercetare, în ce măsură s-a realizat integrarea, dacă s-a realizat integrarea, care au fost uh, mecanismele. Și o să prezint câteva constatări din analiza noastră cantitativă, voi face câteva studii de caz pentru a sublinia rezultatele și apoi voi prezenta concluziile și recomandările noastre. Așadar, ne-am uitat la industria peștelui și la integrarea în um, lanțul valoric. La coada peștelui, pe imagine, uh, avem uh, capturarea peștelui și acvacultura, apoi la mijloc comercializarea, care urmează uneori um, urmează uh, prelucrării. Deci pasul următor și partea din față este partea de retail, uh, serviciile de vânzare a peștelui. Am făcut analiza pe două părți. Prima era o analiză empirică, am încercat să identificăm uh, tendințele pe piață și am văzut, am făcut șase studii de caz, Spania, Portugalia, Franța, Regatul Unit, Estonia și Danemarca. Am analizat uh, marile companii de pescuit din aceste țări. De asemenea, am făcut interviuri cu părțile interesate. Am intervievat membrii ai organizațiilor de producători și un reprezentant unui ONG pentru clarificări suplimentare. În analiza cantitativă am folosit, poate că trebuie să vă dau definiția integrării. În primul rând, integrarea se consideră a fi o integrare um, în aval sau în amontele lanțului valoric. Deci fie că e vorba de companii care se ocupă cu pescuitul sau cu prelucrarea peștelui sau cu uh, comercializarea acesteia. Apoi, integrarea orizontală este de trei feluri. În primul rând, expansiunea flotelor, investind în companii de pescuit, în cadrul acei organizații, aceleiași organizații de producători. Apoi, investițiile în uh, companiile de pescuit uh, intern, dar într-o altă companie de producători. De exemplu, în nordul Franței, uh, dacă o, o companie din nordul Franței investește într-o companie de pescuit din sudul Franței. Și apoi mai există și varianta în care se fac investiții într-o companie de pescuit uh, din altă țară. Există însă și aranjamente informale în ceea ce privește integrarea. De exemplu, o companie prelucrătoare a peștelui poate să aibă un aranjament cu compania de pescuit, ceea ce garantează companiei de pescuit oportunitatea de a-și vinde produsele. Asta e integrarea verticală. Apoi, integrarea orizontală uh, în integrarea orizontală, un aranjament informal poate să fie cel de comercializare a cotelor sau de schimb de cote, de um, împrumut. Acestea au reieșit din uh, interviurile cu părțile interesate, dar nu le-am putut identifica în analiza structurii companiilor. Conform analizei cantitative, uh, constatările noastre ne-au arătat că o definiție simplificată a um, integrării orizontale um, ar duce la o fluctuare a numărului de companii cu mai mult decât un vas, și anume creșterea acestora. La o creștere de 10% în integrarea orizontală, în definiția sa simplificată, ar duce la o scădere de 0,001% a ocupării. Deci integrarea, creșterea integrării nu duce la uh, o scădere a ocupării. De asemenea, am văzut că uh, schimbările ocupării în domeniul pescuitului nu prea au o corelație puternică cu locurile de muncă din uh, industria procesatoare a peștelui, dar există un efect intermediar între schimbul, uh, schimburile care vizează salariile în industria procesatoare a peștelui și industria de pescuit. Aici avem un exemplu de structura companiilor foarte integrată. E vorba de o companie din Estonia. Cei doi bărbați de de la vârful uh, acestei piramide, persoane politice, investesc uh, în compania numită Hiu Calur, a investiții și în servicii portoare și în companii de investiții, <clears throat> organizații de producători, uh, pescuit, comercializarea pescuitului, investiții și în Estonia, dar foarte multe și în Finlanda și câteva în Norvegia și au și uh, companii, cum ar fi una din Panama, care uh, sunt legate de investiție, investițiile companiei Hiuca lor. Um, și aici nici măcar nu acoperim toate activitățile lor, e doar, vorba doar de ceea ce e în industria pescuitului și uh, procesatoare, procesării peștelui. Apoi, scapeș Uh, aici am văzut o uh, integrare verticală. Les Muscatier este compania holding care are mai multe filiale, cum ar fi uh, Neto, Brico, sunt mai mulți retailer și sub ele există un, o companie de Uh, procesare și companii de uh, pescuit. Singurul exemplu pe care l-am găsit în Europa de o integrare de la mare până la farfurie. Apoi, un exemplu din Danemarca. Aici există o structură diferită de management. În Danemarca, um, o companie, conform legislației, nu poate să dețină mai mult de 10% din cote. Însă, Gitte Henning a creat această structură pentru a uh, eluda această dispoziție. Um, e vorba de un uh, proprietar, soția lui și fiul uh, acestuia, care cu toții dețin companii de pescuit, în rapoartele anuale nu au niciun fel de salarii, deci nu au costuri uh, de for- cu forța de muncă și au uh, uh, vase foarte mici. Deci aceste companii sunt folosite pentru a cumpăra cote uh, pentru a-i permite tatălui, deci lui Gita Henning, să uh, beneficieze de cotele respective. Totul e legal, dar conform uh, organizațiilor de producători din Danemarca, uh, această organizare nu respectă spiritul legislației. Și o structură de integrare din Regatul Unit Interfish, companie de pescuit și de procesare a peștelui, are mai multe filiale Există și o organizație a producătorilor numită Interfish Producer Organization. Există două filiale în uh, țările de jos și una în Sri Lanka. O organizație a producătorilor în structura companiei permite aceste companii să facă niște economii de scară, așa cum am văzut și în cazul Estoniei. Concluziile noastre sunt următoarele. Există diferențe semnificative între toate țările pe care le-am analizat. Noi am analizat șase țări, dar sunt diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul de integrare verticală și orizontală și mecanismele pe care le folosesc. Aceste diferențe pot să fie explicate prin costuri, de exemplu costul investițiilor în integrare orizontală, văzută ca, ca barieră sau ca mecanism de atractivitate, um, accesul, facilitatea accesului. De exemplu, multe companii de pescuit din Estonia investesc în Finlanda pentru că e foarte ușor să aibă accesul la um, structura de gestionare a pescuitului, pescuitului în Finlanda. Uh, se numește sistemul olimpic. Toată lumea încearcă să prindă cota cât mai repede se poate, deci nu există niște structuri de, de management uh, a cotelor. Costul, deci, este mai scăzut Um, e vorba și de segmentul de specia de pește care se pescuiește, dacă acesta poate fi um, dacă o companie poate să vizeze o anumită specie, atunci e mai probabil să poată să se integreze vertical. Dacă este mai greu, de exemplu în sectorul demersal, în sectorul demersal sunt mult mai puține eforturi uh, de uh, integrare verticală de la pescuit până la distribuție. Apoi, un alt factor este sistemul de management al pescuitului. În, anele cazuri, în unele cazuri este relevant și în alte cazuri nu este atât de relevant. De exemplu, în Franța nu prea am văzut multă integrare vertical, verticală, ori, integrare orizontală, dar în uh, Marea Britanie, unde sistemul uh, este asemănător, Uh, sunt, există integrare orizontală și concentrarea cotelor la companiile de top. Și sigur, companiile care au performanțe mai bună în domeniul uh, procesării, în domeniul pescuitului, uh, vor investi în domeniul procesării pentru a-și crește puterea. Între, însă în țări ca Danemarca acest lucru este mai dificil, pentru că industria procesatoare din țările învecinate deja era bine stabilită. Um, în Danemarca a devenit foarte scump să um, înființez companii de procesare a peștelui și e greu pentru companiile de procesare a peștelui să investească în companiile de pescuit din Danemarca din cauza legislației. Orice companie, orice individ care investește într-o companie de pescuit trebuie să genereze cel puțin 30% din venituri din pescuitul peștelui, nu din procesare. De asemenea, vedem, am văzut similarități mai multe în uh, integrarea orizontală non-structurată, nestructurată. Um, vă vorbeam despre um, uh, diversele aranjamente care vizează cotele, fie că e vorba de schimburi, de comercializare de cote, de închiriere, de luare în arendă. Sunt informații de la organizațiile producătorilor. Dar, așa cum preferăm să spunem în știință, e nevoie de cercetare suplimentară pentru a putea uh, confirma aceste constatări. E nevoie de o analiză detaliată, de date mai detaliate, care în momentul acesta nu sunt disponibile. E vorba de date referitoare la structura companiei, la numărul de vase pe care le are, numărul de persoane care lucrează acolo. Deci date mult mai detaliate și date istorice, deci date care să meargă înapoi în timp. Noi le-am găsit doar până în 2008, dar pentru a putea corbora aceste uh, constatări, aceste uh, rezultate, trebuie să avem date care să se extindă pe parcursul mai multor decenii și deocamdată acestea nu sunt disponibile. De asemenea, e nevoie de cercetări suplimentare pentru a vedea impactul potențial al obligației de debarcare, pentru că multe companii ne-au spus că, deși există interdicția aruncărilor înapoi în mare, um, obligația de debarcare le va cere să își schimbe strategiile în ceea ce privește cota. Um, ceea ce înseamnă că vor menține anumite cote, nu vor vrea să um, să, să mai schimbe, să facă schimb de anumite cote. Deci vor trebui să folosească noi strategii pentru cote și, sigur, impactul potențial al Brexitului e mai degrabă o întrebare pe care ne-au pus-o majoritatea respondenților care ne-au spus nu știm care va fi impactul potențial al Brexit asupra posibilității noastre de pescui, uh, ce Ehm, cum vom putea să mai comercializăm și să schimbăm, să facem schimb de cote pentru a ne maximiza profiturile. Deci, recomandările noastre sunt, e nevoie de cercetare suplimentară și, de asemenea, ehm, credem că s-ar putea înființa două platforme la nivel european. Una unde să se poată ehm, comercializa, închiria și face schimb de cote. Acest lucru se întâmplă deja la nivel intern. Sunt mai multe țări mecanismele acestea. Însă, dat fiind că pescuitul este o activitate internațională, pe lângă faptul că se fac investiții uh, în uh, uh, alte țări și se pescuiește în apele internaționale, um, Se fac, deci, uh, se fac deja, există deja operațiuni de tranzacționare a cotelor uh, și la nivel internațional, deci între companii din diverse țări. Deci o platformă europeană transparentă ar ajuta uh, eficacitatea acestor tranzacții și, de asemenea, ar fi bună o platformă pe care să se um, facă licitații uh, de pește la nivel european. Um, acest lucru ar duce la niște, la transparența crescută a prețurilor, ar exista niște asigurări, niște garanții. Acestea sunt constatările noastre și recomandările. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur Warmerdam. Mulțumim invitatului. Întreb dacă colegii doresc să intervină. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această expunere foarte interesantă. Am o întrebare. Ați spus că e nevoie de mai multe date științifice, mai multă cercetare științifică, eu susțin asta întotdeauna, și aveți nevoie de date care să se extindă pe parcursul mai multor decenii și mai ales date din partea companiilor. Întrebarea mea ar fi, e posibil acest lucru? Uh, Um, nu, nu sunt protejate aceste date conform protecției datelor? Și ce putem să facem ca să obținem aceste date? Și a doua întrebare se referă, se adresează președintelui. Această idee de, idee de a înființa uh, o platformă mi se pare foarte bună. Întrebarea însă este cum facem asta, cine poate să inițieze acest lucru, pentru că cineva trebuie să ia inițiativa și să spună vrem o platformă unde să se poată face schimb de cote, um, unde chiar să se poate comercializa cote. Deci întrebarea mea către domnul președinte, cum reușim să facem acest lucru? Mulțumesc! Ani, Ani și Verperic. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că două lucruri au fost foarte interesante în prezentare. Ați vorbit despre organizațiile de producători, eh, de eh, companii unifamiliale de pescar, dar la, spre sfârșit a spus, eh, cred, destul de clar că toate acestea sunt pentru uh, micii uh, pescari, dar uh, dacă am ascultat cu atenție ce a spus dumneavoastră, vedem că marile organizații de pescuit sunt uh, mai puternice și cei mici uh, sunt lăsați fără protecție. Ce putem face împotriva acestui fenomen? La sfârșit ați ajuns că avem nevoie de mai multă Europa, dar uh, aici avem și membrii din Anglia care a cerut mai puțin Europa. Uh, și eu ascult uh, ce au de spus cei de la fața locului, pescarii, la mm, mine acasă când vorbesc despre uh, Europa, sunt unii care cer mai mult Europa. Deci cum putem găsi un echilibru între aceste atitudini? Mulțumesc! Domnule Varmer, da, dacă doriți sau dacă puteți răspunde, vă rog. Da, mulțumesc pentru întrebări. În ce privește protecția datelor, există o serie de organizații care colectează date, de exemplu Orbis, Thompson și altele. Și depinde de ce am putea considera ca fiind o preocupare strategică pentru Uh, business în ce privește partajarea datelor, numărul uh, navelor sau personalul poate fi considerat la risc de natură corporatistă, dar datele pot fi consultate, rapoartele anuale ale acestor companii în care sunt menținute în registrele companiilor. Deci, dacă sunt făcute sau nu direct publice sau e nevoie de o companie de consulting ca de profundul ca să caute în aceste informații, nu știu, dar nu cred că e neapărat un motiv de îngrijorare. Uh, oricum, dacă nu găsiți dumneavoastră, putem noi sau alte organizații să găsească și să vă trimite datele și astfel datele, mă rog, pot rămâne în Europeană și pot fi utilizate doar pentru cazuri de cercetare, că se întâmplă și așa ceva. Sunt anumite detalii ale datelor care au rămas confidențiale. Ce privește mai multă sau mai puțin Europa, eu sunt aici în calitate de consultant, nu de politician. da ce am uh, înțeles noi din răspunsuri uh, din rândurile exploatațiilor de pescuit de scară mică, deja guvernele europene încearcă să protejeze micii pescari. Vedem asta în Franța, de exemplu, mulți răspundenți au spus că există mecanisme de susținere pentru ca uh, și noi pescari să de nave, au primit uh, fonduri, formare, sunt companii de pescuit care au sistem, sisteme de pescuit, uh, lucrează cu organizații partenere în Scoția și în Danemarca, de asemenea. Respondenții au spus că uh, companiile mari de pescuit um, au parteneriate cu cele mai mici. Asta înseamnă că o companie mare Uh, suportă o anumită, un anumit procentaj din costurile unei nave, sigur că restul uh, uh, costurilor le suportă pescarii și, și veniturile sunt împărțite în funcție de procentajul proprietății. Dacă e nevoie de mai mult sau de mai puțin Europa, după cum ați și spus, mulți vorbesc despre avea mai puțin control european Însă, sigur, se cere mai multă eficiență și mai multă transparență. Și companiile își doresc de prea libertate în ce privește strategiile lor și există un anumit nivel de încredere că uh, au nevoie de garanții ca încă să poată continua să pescuiască și să obțină venit de pe urma activităților lor. Merci. Y a-t-il d'autres Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul. Doamne Rodus, vă rog. Nu, nu vreau să spun nimic, dar ți-am pus ție o întrebare și aștept răspunsul. Aștept răspunsul tău. Nu, nu, și ție ți-am pus o întrebare. Da. Okay, machen wir das mal so, dass du äh, die Verdolmetschung nicht verstanden Da, bun, bun. Să înțeleg că n-ai uh, înțeles uh, interpretarea, spune doamna Rodos. Bun, nicio problemă. Adresez încă o dată întrebarea mea. Deci voiam să știu, această idee de a înființa o platformă europeană mi se pare foarte bună. Această platformă trebuie să fie inițiată de cineva. Cine? Cine face asta? Deci cine va lua inițiativa? Cred că e important ca uh, pescarii să poată să intre pe internet, să se poată informa pe această plan, uh, platformă cu cine pot să facă schimb de cote. Mi se pare o idee foarte bună. Dar cine o inițiază? Asta a fost întrebarea mea către tine, pentru că tu ești uh, părintele nostru spiritual aici, uh, tu ai uh, întâietate. Début, je partage totalement votre mai întâi uh, aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră, ar fi foarte interesant și util pentru pescari și pentru to- toată lumea. Acum rămâne de văzut uh, când, cum, cine va putea înființa astfel de structură. Trebuie să ne gândim la asta împreună, dar da, ar putea fi o propunere interesantă pentru viitor apropiat. Da, e adevărat că platforma asta ar putea fi, da, foarte interesantă în problema schimburilor de cote. Deci am putea să punem un astfel de subiect pe ordinea de zi. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on la commission étant présente. Sigur, e de față și reprezentanta comisiei încă de la început. Așadar, dau cuvântul comisiei ca să vedem care este și părerea lor. Thank you, Chairman. Um, first, uh, uh if I can say... Mulțumesc, dacă îmi permiteți studiul a fost unul foarte interesant pentru noi și examinăm și noi asemenea uh, aspecte. Am lansat un apel pentru a avea mai multe informații în legătură cu integrarea în sector. Sugestia noastră că trebuie să continue cercetările în acest domeniu uh, se bucură de acordul nostru și apoi, în ce privește organizațiile de producători, noi lucrăm cu statele membre, de fapt, pentru a ne asigura că există verificări în legătură cu condițiile care au fost stabilite conform uh, organizarea Comuna piețelor și asta include și aspecte cum ar fi integrarea. Deci, într-un fel, asta poate fi un răspuns la întrebarea dacă avem nevoie de mai multă Europa sau de o aplicare mai eficientă a instrumentelor pe care le avem. Instrumentele există. Până acum, uh, rezultatele cooperării cu statele membre au fost pozitive, deci asta facem noi. În ce privește platformele, mulțumesc pentru sugestii. N-am acum un răspuns uh, în legătură cu modul în care putem să procedăm, dar vă, vă amintiți probabil că mm, conform noi politici, politici comune a pescuitului există ideea de a avea o, de a înființa un uh, consiliu consultativ pentru piețe, există, aproape că l-am aproape că a reușit Acolo vor fi prezenți uh, toți uh, actorii interesați, va fi un, va, apoi va fi un forum uh, de discuții cu reacții din partea sectorului ca să ne ajute să acționăm. Cam asta putem spune pentru moment, dar suntem deschiși pentru discuții ulterioare după ce va fi operațional acest Consiliu consultativ și vom avea și reacțiile sectorului. Écoutez-moi, mes chers collègues, merci hein, de votre réponse. Mulțumim. Cred că și noi trebuie să sesizăm uh, Comisia Europeană și domnul comisar Vela și pe colaboratorii săi ca să-i uh, propunem să lucrăm la această platformă. Deci vă propun uh, așa să o facem, poate fi foarte interesant și vedem de altfel că iată, pescarii se grupează în organizații de producători, uh, Vedem că sunt și mari companii, ne gândim la Intermarché, Scapeș, dar mai sunt și altele din alte țări, organizațiile de producători au din ce în ce mai multă nevoie de a lucra, fie că în formă cooperativă, fie în formă unor companii, deci ei acum sunt interlocutorii noștri, deci trebuie să uh, ne gândim că, da, ori chiar are dreptate, e interesantă această platformă și vom cere comisiei să, să se gândească la așa ceva. Vă ă, rog să mă scuzați, doamnă colegă, că nu înțelesese eu bine. Acum întreb dacă cineva mai dorește să ia cuvântul. A, bun, nu, atunci mulțumesc ă, invitatului pentru calitatea prezentării sale, mulțumim domnule Varmerdam și trecem imediat la punctul următor. Madame, Thomas nous demande une petite modification. Da, doamna ne cere o mică modificare a ordinii de zi, vă previn pe acum. Doamna Thomas cere ca punctul 23. Eh, da, tocmai am vorbit de Intermarché și Scapeș, eh, care despre așa ceva, cu așa ceva se ocupă. Deci, pe la orele 10.30, dacă s-ar putea discuta acest punct, era prevăzut să fie discutat la 12. Sunteți de acord să discutăm la 10.30? Că absenții totdeauna sunt de vină, în fine. Domnul Mato, eu aș dori să se discute 19, 20 și apoi 21 al doamnei Toma. Dacă am înțeles eu bine. Asta s-a cerut. Președintele, deci vrei să discutăm acum cele două puncte de care te ocupi tu și apoi uh, punctul doamnei Toma. Bun, deci uh, dacă uh, o să spun așa, intrăm imediat în măsurile tehnice, că e un punct important. Raportul a fost atribuit colegului nostru Gabriel Mato. Există deja o prezentare a acestui dosar și acum Ajungem la un punct important, deci imediat dau cuvântul lui Gabriel Mato, care deci este raportor, și apoi celor care vor dori să intervină, începând cu raportorii din umbră. Gabriel Mato, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E important acest punct, după cum spune, dar că nu prea stârnește entuziasmul colegilor, că suntem numai 6-7 deputați prezenți din 25 cu supleanții. În fine. O remarcă, spune președintele, nu suntem într-adevăr mulți în sală, dar sunt membri de calitate. Nu avem cantitate, dar avem calitate. Nu se pune în duda, președinte, la... Sigur, fără îndoială, spune domnul Mato, fără îndoială, calitatea este superioară. Bun, să începem așa. Dar de fapt nici nu măcar nu e glumă, e în serios. Dar astăzi vom vorbi despre un subiect care credem, cred eu că e foarte important și anume regionalizarea, ultimele reforme ale politicii comune ale pescuitului, Eh, au adus regionalizarea ca principal instrument, cred eu. Eh, știm, există, avem și un raport al doamnei Rodust eh, și am spus asta de multe ori, cred că e bine și pentru a flexibiliza și pentru a adapta pentru fiecare din regiuni măs- măsurile tehnice din uh, cadrul comun. Și întotdeauna am spus totuși că asta nu înseamnă ceea ce pretind unii și anume că fiecare face ce vrea. Nu, regionalizarea nu înseamnă că fiecare face ce vrea, ci uh, mai multă flexibilizare a normelor. Oricum e o procedură care, din punct de vedere instituțional, sigur că conferă mai multă marjă de manevră Consiliului și a statelor membre și, uh, din contră, uh, Parlamentul are acum capacitatea proprie în calitate de colegiuitor și uh, în uh, puterea sa de codecizie. Oricum, cadrul comun al propunerii se bazează pe niște măsuri de referință care se aplică atunci când nu există planuri multianuale, că nu sunt planuri de aruncare peste bord temporare sau măsuri de conservare necesare pentru a îndeplini obligațiile derivate din legislația de mediu. Așadar, putem spune că instrumentul principal pentru uh, a stabili măsurile tehnice vor fi planurile multianuale. Asta fără îndoială. E adevărat, deja am văzut-o în unele planuri, ce, se, ce rol are regionalizarea, de exemplu planurile de aruncare peste bord, însă, repet, cred că viitorul regionalizării, orice ar fi, trece prin aceste planuri multianuale cadrul regionalizării sunt uh, măsurile de referință uh, cuprinse în anexele propunerii și cu ele se reglementează ceea ce rămâne de domeniul codeciziei și ceea ce ar trece în domeniul propriu-zis al regionalizării. Sub codecizie rămâne speciile interzise, zona pentru protecția de habitaturi sensibile, dar iată, e curios că în acest caz uh, e doar pentru apele de nord-vest și sud-vest și nu pentru Marea Nordului, nici pentru Baltica, nici pentru Mediterană. Despre asta vom uh, vorbi ulterior, pentru că aș dori să ne clarifice lucrurile Comisia, dacă se poate. Pe de altă parte, lista de specii care nu pot fi uh, pescuite prin uh, fești de derivă și apoi dimensiunea talia organismelor marine și apoi la regionalizarea rămâne anexele de la 15 la 18 privitoare la fiecare din uh, zonele marine. E clar, uh, există o bază comună pentru toate, dar e adevărat că există diferențe în conținuturile specifice ale fiecarei zone marine. Uh, mijloacele regionale s-ar baza pe recomandări comune pe care le-ar prezenta grupurile regionale din statele membre și care modifică uh, măsurile de referință existente sau introduc excepții în rândul acestora. Și aceste excepții în fine, trebuie, în legătură cu ele trebuie să se demonstreze că nu aduc niciun beneficiu în ce privește conservarea sau că există măsuri alternative. Deci nu se poate face, nu poate face fiecare ce vrea, trebuie să existe permisul de a face ceva și trebuie să se verifice uh, coerența excepțiilor cu obiectivele politicii comune de pescuit. Uh, recomandările comune trebuie, bineînțeles, să respecte o serie de condiții, criterii, dimensiunea ochiurilor de plasă, de referință, uh, să aibă apoi tipare de selectivitate similare sau mai bune decât din uh, măsurile de referință, apoi pentru a modifica sau stabili nou, noi zone protejate, recomandările comune trebuie să definească aceste zone în care se aplică restricții, restricțiile de de Uh, de vale, de uh, echipament de pescuit și apoi talile minime de referință și ele trebuie să garanteze că se respectă uh, puieții speciilor marine și că nu se introduce niciun fel de măsură de piață care să fie inferioară talie minime. Și apoi, recomandările comune trebuie să permită opțiunea să existe interdicții în timp real Uh, și dispoziții de schimb de zone. Și unul din punctele esențiale ale acestui regulament constă în a decide ce măsuri se pot regionaliza, unde și cu ce obiectiv. Acolo trebuie făcută o analiză. Ce se poate regionaliza? Eu cred că am mai spus-o, de altfel, conținutul anexelor care se pot regionaliza sunt uh, puține. De exemplu, speciile uh, interzise de pescuit și uh, Asta s-au decis uh, de către Consiliu prin regulamentul tacurilor și cotelor și prin acest regulament uh, se consolidează. Și aici aș vrea să fac o referire la comisia anterioară în care am vorbit de simplificare, la reuniunea anterioară când am vorbit de simplificare, pentru că până recent Consiliul adopta măsuri tehnice în regulamentele TAC, cât și în regulamentul pentru cote și la momentul respectiv noi am cerut comisiei să ne dea o listă a măsurilor tehnice adoptate în cadrul regulamentului pentru tax și cote și care e motivul pentru, că, pentru care nu a inclus aceste măsuri tehnice în propunere. Încă și în ziua de astăzi uh, nu dispunem de această listă, tot n-am primit această listă și, în primul rând, spun comisiei, mi-aș, mi-ar plăcea foarte mult să ne parvină dată această listă. Am spus la momentul respectiv și re, repet, uh, Uh, tot nu era completă evaluarea de impact și apoi cred că Comisia consideră că regulamentul pentru tax și cotele și măsurile conținute în acestea mm, sunt uh, inviolabile și nu se pot modifica. Și aici apare întrebare, de ce anume se pot uh, consolida listele de specii interzise la anexa 1, chiar dacă au fost incluse sau adoptate într-un regulament TAC și cote și nu se pot modifica și restul. De ce nu s-au consolidat și măsurile tehnice adoptate în regulamentul tax și cote după tratatul de la Lisabona. De ce există această diferență de tratament? În unele cazuri da, în altele nu. Mi-ar plăcea să primesc un răspuns din partea Comisiei și unde se poate interveni cu regionalizarea. Asta e un aspect care rămâne sub codecizie și anume zona de interdicție pentru protecția habitatelor sensibile, totuși aici există o serie de întrebări. De ce se menține doar cu decizia pentru apele de nord-vest și apele de sud-vest și nu, de exemplu, pentru Marea Nordului, pentru Marea Baltică, nici pentru Marea Mediterană. E adevărat că deja ne-au răspuns, că am înțeles că nu se include Mediterana, că există un medicament, mă scuzați, regulament de la care nu se fac uh, derogări și atunci se mențin lucrurile ca așa. Bun, dacă e să dăm crezare acestui răspuns, atunci de ce domnule, de interdicție pentru Marea Nordului și Marea Baltică nu se mențin încă o decizie? Nu avem nicio explicație în acest sens. Și apoi eh, am mai spus-o, și anume, diferența de tratament aplicată Mediteranei nu ne convinge, pentru că nu ne-au oferit toate argumentele. Sigur că mai există și alte argumente. S-a adăugat că mai sunt și niște aspecte, dincolo de faptul că există planurile de gestiune, ar mai fi recomandările Comisiei Generale de Pescuit în Mediterană, ar putea fi și acesta un argument, însă atunci care e restul argumentelor. Bun, ăsta e un argument pentru a nu include Mediterana și dacă ăsta este argumentul, atunci de ce în alte cazuri nu se aplică același criteriu? Deci care sunt diferențele între recomandările Comisiei Generale de Pescuit în Mediterană și uh, altele care justifică un tratament diferențiat? Deci nu știu, nu se aplică totdeauna același criteriu. Oricum, măsurile de referință care fie fi regionalizabile ar fi dimensiunea ochiului plasei de referință, apoi taliile minime de referință pentru conservarea zona de interdicție sau zonele de pescuit strâns și măsurile de conservare pentru a reduce capturile uh, de mamifere și uh, păsări marine, deci capturile accidentale. Ăsta ar fi ansamblul logic de măsuri uh, regionalizate care se aplică doar Mării Nordului, apelor din uh, nord-vest, sud-vest și Marea Baltică. La Marea Nordului cu o, un plus pentru că Există, acesta este unicul caz în care se referă lucrurile și la măsuri de pescuit uh, inovante. În uh, Mediterană se includ totuși restricții aplicabile echipamentului de pescuit, deși nu există zonele de interdicție. Mi-ar plăcea să ne spună astăzi de ce există o diferență între aceste posibilități de ce nu sunt regionalizabile zone, ă, restricțiile aplicabile utilizării echipamentului de pescuit la Marea Mediterană? Ce caracter specific are Mediterana în ce privește zonele de interdicție sau zonele de pescuit retrâns? Și dacă singura problemă ar fi zonele, ă, singura posibilitate ar fi zonele ecologice din, de la Adriatică pentru Croația și Italia sau mai sunt alte ă, bariere în calea regionalizării zonelor de interdicție în Mediterană? În final, nu mai refer la ceva important, și anume Brexitul. Pentru că în eh, raport cu Brexit există chestiuni și întrebări fundamentale și au legătură directă cu regionalizarea. Adică tratamentul zonelor eh, sau anexelor care sunt incluse în eh, apele sau zona economică exclusivă a Regatului Unit și perspectivele de regionalizare ca urmare a Brexitului, în cazul în care se va produce Brexitul mai ales pentru planurile apelor de nord-vest și ale Mării Nordului. E foarte simplu. Regatul Unit ocupă o poziție centrală în această zonă de nord. Și nici PCP, uh, nici propunerea nu prevăd să se facă recomandări comune cu o țară terță. Dacă se produce Brexitul, atunci Regatul Unit ar fi o țară terță. Și nu s-ar putea face recomandări comune pentru Regatul Unit, deci ar rămâne complet pe din afară în afara cadrului reglementării noastre. Atunci ce se întâmplă cu Irlanda, Belgia, Olanda, Franța, zonele care ar fi susceptibile de regionalizat, ar rămâne foarte reduse. Și atunci ar trebui să vedem ce se întâmplă într-o asemenea situație. Adevărat, Comisia a spus că uh, nu se va pronunța uh, decât după Brexit, deci nu avem Uh, multe de spus, dar eu cred că totuși comisia, din punct de vedere strict tehnic, ar trebui să faciliteze munca comisiei noastre și ne-ar putea trimite, și eu cer să ne trimite o listă cu zonele geografice incluse în zona economică exclusivă a Regatului Unit, care să apar în propunerea de regulament. Care sunt exact aceste zone? Întreb. Pentru că, sigur că vor fi afectate sau nu, depinde de ce se întâmplă. Și apoi o listă cu zonele geografice incluse în zona economică exclusivă a Regatului Unit, care apar în măsurile tehnice adoptate în cadrul regulamentelor de tax și cote. Pentru că e clar că vor fi și acestea afectate. Și închei cu un aspect care nu e legat direct de regionalizare, însă are legătură cu regi- regiunile. Anexa, anexa 11, acolo apare regiunile ultraperiferice. E curios că acolo nu se includ nici Azorele, nici uh, Canarele, nici Madeira, care sunt regiuni ultraperiferice. Deci, aș dori ca să, pentru a evita conflicte cu alte regiuni sau altă politică a Uniunii, pentru că definiția în tratat e foarte clară, la 349, articolul 349, regiunile ultraperiferice, n-ar fi oare mai bine să numim anexa 11 ape îndepărtate sau altă formulă dar nu regiuni ultraperiferice. Pentru că, iată, nu uh, conțin cele care realmente sunt regiuni ultraperiferice. Las asta spre reflexie Comisiei. Sper că, că n-ar fi o mare problemă. Și cu asta cred că avem uh, uh, destul pe masa de lucru pentru dimineața de astăzi. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Mulțumim, domnule raportor. Mai întâi aș vrea să îi mulțumim lui Gabriel Mată pentru prezentarea asta. Am avut foarte multe schimburi de opinii și acestea permit fiecare dintre noi să uh, precizeze detaliile acestui dosar. Eu nu am comentarii noi de făcut, însă vreau să reamintesc obiectivul de simplificare și regionalizare amintit mai devreme și de Gabriel. În ceea ce privește regionalizare, adesea vorbim despre acte delegate, vorbim despre recomandările comune ale statelor membre. Procedura este de altfel clar stabilită în regulamentul de bază al politicii comune din domeniul pescuitului. Eliza. nu e așa? Mă gândesc că ar fi util ca în <clears throat> această dimineață Comisia să ne spună exact cum funcționează această procedură de regionalizare. Nu intrăm în detalii pentru că altfel pierdem toată ziua, dar vrem să știm câte ceva în legătură cu timingul și etapele. Am vrea să știm de asemenea cum Cum uh, analiză, uh, analizează STCF, Comitetul Științific și Comisia uh, transpunerea măsurilor prin actele delegate? Am solicitări de intervenție. Mai întâi, doamna Brianu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și raportorului Gabriel Mato pentru prezentarea sa detaliată cu privire la acest dosar foarte important. Cred că, chiar dacă ne gândim la simplificare sau uh, alte asemenea aspecte, regionalizarea este un aspect foarte important pentru măsurile tehnice. Obiectivul nostru aici este ca textul final al regulamentului, dat adoptat de Parlament și Consiliu, să se bazeze pe principii generale. Nu sunt uh, sigură dacă eu și raportorul suntem de acord aici, dar da, trebuie să analizăm aceste principii generale și să folosim regionalizarea în conformitate cu articolul 18 din PCP. De asemenea, însă, avem uh, și um, toate celelalte chestiuni care țin de uh, regionalizare. Știu că uh, trebuie să îi ascultăm și pe actorii interesați și așa mai departe. Iar impresia mea este că, da, se pune mare accent pe regionalizare și pe aceste principii generale, însă Uh, în textul comisiei putem vedea că încă mai sunt anumite detalii legate de anumite activități. E bine, aceasta este o abordare statală a regionalizării. Eu nu știu exact cum stau lucrurile. Domnul Mato a vorbit despre Mediterană foarte des. Nu știu dacă uh, Mediterana și Canarele sunt tratate diferit, însă, în general, aplicăm principiul regionalizării și atunci uh, acționăm în baza unor principii generale și cred că ar trebui aplicată regionalizarea uh, așa cum trebuie pentru că, firește, avem ecosisteme, mări foarte diferite, Mediterana este foarte diferită de alte mări deci, de aceea trebuie să avem uh, o regionalizare bazată pe uh, principii științifice foarte clare și uh, de aceea trebuie să lucrăm la asta. Prin urmare, am o întrebare pentru Comisie. E o întrebare similară cu cea amintită de domnul președinte cu privire la diversele etape ale regionalizării. De exemplu, dacă două state nu fac recomandări comune și se gândesc și mă gândesc aici eventual la Italia și Croația din Mediterană. Ce se întâmplă atunci? Cum va încerca Comisia să standardizeze aceste opțiuni diferite pentru aceeași mare? E un uh, aspect foarte important și pot să vă dau câteva exemple de prea multe detalii. E ceva ce cunosc foarte bine pentru că am lucrat la asta, e ceva ce face parte din uh, măsurile tehnice și privește uh, micile uh, seci bine ghidate. Acestea Este vorba de uh, secile în derivă folosite pe suprafețe de vreo 50 de kilometri, uh, care uh, sunt gândite pentru a prinde doar anumite specii de pești, nu și altele care sunt, să zicem, protejate. Uh, s-ar putea să uh, ne gândim eventual aici la speciile din anexa 3. Cum anume am putea proceda? Apoi mai există un aspect uh, tehnic. Articolul 18.5 uh, care vorbește de peste, adâncim de peste 300 de metri. Care sunt restricțiile aici? se face trimitere la stridii, însă de ce au fost incluse aici toate aceste detalii? Sunt doar uh, chestiuni care ar trebui să țină de uh, regionalizare. Am o listă lungă cu astfel de uh, mici aspecte de discutat la întâlniri viitoare. Vorbim deci de principiile generale, dar pe de altă parte avem și aceste aspecte foarte tehnice. Apoi mai e ceva ce aș vrea să spun. Anexa 1 vorbește despre stridimature. Mă întreb dacă nu cumva e uh, o variantă în uh, textul italian care se referă doar la uh, uh, partea feminină a acestei uh, specii. Uh, Poate că e ceva ce apare doar în uh, documentul italian, însă oricum toate aceste mărunțișuri mai trebuie discutate într-o perioadă scurtă de timp. Mulțumim, doamnă Brianu. Dau acum cuvântul lui uh, um, Ani. Mulțumesc, domnul președinte. Comentariile mele pot să fie foarte subcinte. În general, sunt de acord cu ceea ce tocmai ne-a spus domnul Mato. Am uh, câteva întrebări, însă, care ele care se bazează pe cele spuse de antevorbitoarea mea. Da, suntem pentru regionalizare, ne dorim peste tot, eu susțin asta. Obiectivul e să rămânem aproape de oameni, aproape de pescari, aproape de cei care uh, știu cum funcționează uh, lucrurile în spațiile de pescuit. Le dăm lor responsabilitate. Eu sunt de acord cu asta, însă acum vorbim despre implementare. E bine, Trebuie să ne asigurăm că ne putem sprijini unii pe ceilalți. În Olanda, de mulți ani deja, uh, folosim metode noi, uh, există proiecte noi uh, care toate costă bani și am înțeles că Comisia analizează anumite proiecte, după care vedem că nemții iau măsuri împotriva pescarilor olandezi. Întotdeauna mă gândesc la Italia, la pescarii dumneavoastră, însă trebuie să ne permiteți să, să facem și noi câte ceva, pentru că fiecare are specializarea lui. Acest lucru este foarte important pentru regionalizare. Ați menționat Brexitul, eu nu trebuie să repet nimic în legătură cu acest aspect. Dar, domnule președinte, vreau să mai spun ceva. Eu am fost aici uh, toată ziua, n-a trebuit să particip la alte întâlniri ale comisiilor și uh, pot să spun că am impresia că ceva lipsește din discuțiile noastre. Vorbim adesea de măsuri de mediu uh, în raport uh, cu pescăriile, dar ele sunt foarte, foarte importante. Dacă ne gândim puțin la uh, câte antibiotice sunt folosite în acvacultură, dacă, și mă gândesc la produsele importante. De asemenea, dacă ne gândim la înalta calitate a produselor de pescuit din Europa, e bine, sunt elemente de reținut. Deci pescările noastre sunt absolut esențiale. Mulțumesc! Mulțumesc, Ani. Doamna Tomasici. Mulțumesc, voi încerca să fiu subțintă. Aș dori să susțin pe domnul raportor. Mă gândesc că regionalizarea este unul dintre aspectele cele mai importante atunci când vorbim despre măsuri tehnice. Cred că uh, deja ar fi trebuit să înțelegem clar uh, câte ceva. Uh, adică atunci când ceva se impune din exterior, fără consultări, e clar că există um, rezistență. Și asta cu privire la reglementare. De aceea aș fi interesant să aflu de uh, ce are o abordare diferită um, Comisia pentru Mediterană. Vin din Croația, prin urmare mă interesează și abordarea Comisiei față de Marea Adriatică. Mulțumim, doamne Tomasici. Clara. Mulțumesc, domnule președinte. Ata. Patru aspecte a sublinia. Colega mea, Renata, a expus bine temele principale. Eu vreau să mai adaug patru aspecte ce privește măsurile tehnice. Pare rău că n-am putut asculta toată intervenția domnului Mato, dar probabil că uh, pot spune că sunt de acord cu ce a spus domnia sa. Dar acum, haideți să vedem. Vorbim cu toții de importanța regionalizării. Sigur că e așa, dar în acest dosar, măsurile tehnice uh, reglementează multe activități care pot fi contrare regionalizării. Păi mine mă preocupă că multe din măsurile de reglementare a activităților, care măsurile tehnice, deja se pot se poate vedea că uh, contribuie la aspectul favorabil al regionalizării. O a doua chestiune. defadare între aprobarea acestei propuneri și dezvoltarea planurilor uh, multianuale și mă preocupă și acest, uh, această situație. Se poate produce o defazare și trebuie să ținem cont de asta și să facem o evaluare a situației, că se, de, se dezvoltă planurile multianuale uh, și în același timp discutăm măsurile tehnice. Apoi al treilea aspect. În dosar nu văd nicio considerație de caracter socioeconomic. Ar fi foarte important să existe uh, menționarea aspectului social și economic. Întotdeauna e important. vorbit mea a vorbit despre asta, despre importanța persoanelor, a pescarilor. Eu cred că, din păcate, nu se fac uh, considerente socioeconomice în aceste măsuri, în nicio parte a textului și asta mă preocupă. Și în al patrulea rând, după cum a spus domnul Mato, Cred că în această dezbatere, ca să o ducem la bun sfârșit, trebuie să știm ce s-a întâmplat cu Brexitul. Regatul Unit nu e o țară interioară, ci o țară care e, sigur, situată la limitele uh, Uniunii Europene. Și noi acum elaborăm aceste măsuri tehnice și cred că este foarte important să știm ce se va întâmpla. Că noi poate dezvoltăm aici măsuri tehnice și, pe de altă parte, se va produce sau nu Brexitul, dar nu știm. Ano ah, de esta comisión ni de nosotros. Să nu în mâinile noastre, nu în mâinile deputaților, dar sigur că va avea o mare importanță eh, pentru ce se va întâmpla cu pescuitul. Deci, mai alături domnului Mato, spun și eu că e important eh, să intervină comisia, îi cer să ne spună ce se va întâmpla. Caminar în este dosier de medida tehnică. Ce să facem cu acest dosar eh, al măsurilor tehnice? Că văd că <laughs> nu știm ce se va întâmpla. Va exista sau nu Brexitul? Toate vor merge în paralel și uh, vor exista implicații și uh, mi-ar plăcea să ne informeze Comisia în legătură cu situația asta. Mulțumesc. Merci beaucoup. Iad Niriada. Doamna Riada, voi încerca să fiu subcintă și să comentez uh, cele spuse domnul Mato. Știu că a muncit foarte mult și că a fost uh, bântuit de foarte multă frustrare încercând să ordoneze toate aceste idei. Multe dintre aspectele deja amintite uh, sunt foarte valide, nu le voi mai repeta. Bineînțeles, Brexitul avea un impact asupra noastră a tuturor. Vom vorbi și uh, Uh, despre jurisdicție comună cu Irlanda, nu știm cum vor funcționa lucrurile din perspectiva regionalizării, nu știm cum vor putea implementa asta câtă vreme împărțim aceeași mare până la urmă. Uh, apoi, ce privește planele multianuale, ele trebuie gândite în paralel pentru că vor trebui să existe sinergii directe între cele două. De asemenea, și impactul economic și social ne interesează, mai ales asupra pescărilor mici și asupra pescărilor artizanale. Deci sunt multe de făcut. Una dintre îngrijorările mele majore se leagă de modul în care vom putea pune totul în aplicare, de, de modul în care cum vom face totul să funcționeze în practică, ce abordare de bun simț putem avea uh, vis-a-vis -vis de toate acestea. Bănuiesc că la asta vă gândiți și dumneavoastră când vorbiți cu pescarii la nivel local. Uh, atunci când vin nave cu alt pavilion și fac ceva diferit de ceea ce facem noi aici, cum vom putea fi eficienți și să ne asigurăm că vom găsi măsuri care să funcționeze uh, pentru toată lumea. Uh, cred că avem multe de făcut, chestiunea este foarte complexă și aș dori să-i mulțumesc domnului Mato pentru toată munca uh, sa. Mulțumesc, stimați colegi, pentru toate aceste întrebări adresate raportorului și comisiei. Dau acum cuvântul uh, Elisei, care va încerca să răspundă la aceste uh, întrebări. Bună dimineața, domnule Cadec. Voi uh, face tot posibilul. Vom Aș vrea să spun bună dimineața tuturor și să mulțumesc mai ales raportorului pentru că știu că a muncit uh, din uh, greu. Ne-am tot întâlnit cu colegii din Sului și știm că dosarul uh, este unul foarte dens. Ca răspuns la câteva dintre întrebările adresate, voi încerca să le acoper pe cât mai multe dintre ele. Dacă nu voi reuși să răspund la toate, voi fi mai mult decât încântată să o fac în scris dacă ne transmiteți un e-mail, dar voi încerca acum. În prima întrebare, legate de măsurile tehnice care sunt incluse în regulamentul cu privire la tacuri și uh, cote. Ei bine, am încercat să facem niște eforturi ca în această propunere cu privire la măsurile tehnice să integrăm toate măsurile tehnice care uh, au fost gândite de la un an la altul în uh, diverse regulamente care vizau cotele și tacurile și să le adunăm în această propunere. Ideea noastră aici este că aceste regulamente ar trebui să se axeze exclusiv pe oportunitățile de pescuit și tot ce ține de măsurile tehnice ar trebui să se regăsească în acea propunere. Asta este ceea ce uh, am încercat să facem cât ne-am priceput de bine. Acum avem uh, uh, acest regulament cu privire la cote și tacuri și putem evita situația în care în fiecare an venim cu noi uh, măsuri tehnice care să schimbă astfel de la un an la altul. Avem practic un principiu de ansamblu în spatele acestei propuneri și anume să găsim uh, toate aceste uh, măsuri tehnice într-un singur loc. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare și anume problema zonelor închise și mai ales uh, de ce acestea nu au apărut în anexa cu privire la Mediterană. E bine, din nou, principiul uh, uh, includerii uh, acestor zone uh, în uh, regulament, în conformitate cu regularizarea, uh, este practic accelerarea acestui proces în care integrăm zonele închise. Uh, Practica uh, curentă spune că dacă există o zonă care trebuie închisă, comisia trebuie să facă o propunere care să treacă prin codecizie apoi. Asta poate dura. Prin urmare, ideea este să accelerăm acest proces, uh, având posibilitatea ca prin fiecare anexă regională să uh, uh, integrăm uh, aceste zone închise în procesul regionalizării. De ce ne am făcut asta pentru Mediterană? E bine, pentru că Mediterana are uh, o specificitate uh, legată de zonele uh, cu restricție. Uh, și uh, pot să spun că în Mediterana există dificultăți de să, pentru a descrie specificitățile uh, anumitor zone sau ale sezoanelor de pescuit care pot să varieze de la o țară la alta. Uh, recomandările Comitetului Științific legate de zonele închise sau restricționate lasă specificitățile la latitudinea statelor membre. De aceea noi nu am putut integra uh, zonele de restricție și zonele închise uh, în anexa pentru regionalizare cu privire la Mediterană însă am păstrat toate celelalte măsuri tehnice. De aceea, deci, nu am inclus uh, zonele restricționate în anexa cu privire la regionalizare. Și exact de aceea avem nevoie de articol cu privire la transpunerea uh, recomandărilor Comitetului uh, Științific, adică articolul 34 4, mă scuzați, 37 se corectează vorbitoarea din principalul regulament. Deci am inclus un articol general care să permită o transpunere a recomandărilor Comitetului Științific și uh, una dintre acestea vizează uh, zonele cu acces restricționat. Doamna uh, Tomașic ne-a întrebat de ce uh, Comisia are o abordare diferită uh, față de Mediterana. Avem o abordare diferită pentru că Mediterana este diferită. Nu există tacuri și cote, nu există un regulament al Mediteranei cu măsuri de gestionare națională, avem Comitetul Științific și recomandările sale, de aceea avem o abordare diferită față de Mediterană, care se regăsește în această propunere. Deci, pe cât posibil am încercat să avem o abordare unitară pentru aceste măsuri tehnice, pentru toate uh, bazinele marine, însă totuși trebuie să ținem cont de specificitățile Mediteranei. Apoi, în ce privește ultimul aspect al domnului Mato uh, cu privire la Brexit, vreau doar să repet ceea ce am spus la uh, ultima întâlnire a Comisiei PESH. Comisia nu se pregătește pentru nimic în ceea ce privește Brexitul cu privire la măsurile tehnice. Asta până când Regatul Unit nu invocă articolul 50. Nu vedem vreun motiv uh, să tratăm acest dosar uh, diferit. Așadar, voi repeta ceea ce am spus la ultima întâlnire a dumneavoastră cu privire la acest subiect. Apoi ca să răspund uh, rapid la comentariul doamnei Briană cu privire la anexa 1 și lista speciilor uh, interzise, însă a comentat puțin uh, în legătură cu uh, homarul uh, uh, de sex feminin. Am copiat totul din regulamentul cu privire la Mediterană. Aceasta este explicația pentru uh, această specie. Apoi, în ceea ce privește uh, comentarii legate de uh, uh, proiectul pilot, e bine, acesta este unul pe care îl monitorizăm în, în Olanda, îl monitorizăm îndeaproape. Am avut mai multe misiuni de observare a ceea ce se întâmplă am avut și o solicitare din partea Olandei cu privire la informații suplimentare legate de cercetările științifice efectuate până acum și uh, am putut oferi această informație. Apoi, în cele din urmă, ba nu, nu în cele din urmă, spune vorbitoarea, doamna Aguilera mă întreba în legătură cu sinergiile între uh, planurile multianuale și măsurile tehnice și și-a exprimat anumite îngrijorări. Uh, există niște dispoziții specifice în propunere, în articolul 19, care spune că orice se întâmplă cu măsurile tehnice prin regionalizare trebuie să respecte obiectivele planurilor anuale, uh, multianuale de gestiune. Deci acestea există pentru a stabili o opțiune de gestiune a diverselor specii uh, de pește în diverse bazine maritime. Uh, odată respectate, aceste uh, principii trebuie să respecte obiectivele stabilite în uh, planurile multianuale. Apoi, în cele din urmă, ne referim la întrebarea domnului președinte legată de regionalizare. Pot să spun că detaliile practice legate de modul în care funcționează regionalizarea ar fi următoarele. Noi ne-am gândit la regionalizare pentru ca aceasta să funcționeze în practică, într-o manieră similară uh, cu modul în care funcționează regionalizarea în acest moment, de exemplu, implementarea obligațiunilor de debarcare sau a planurilor de aruncare peste bord. Adică statele membre se întâlnesc uh, în grupuri regionale, există un grup pentru Marea Nordică, pentru Marea Baltică și așa mai departe. Apoi, uh, aceste state membre discută între ele recomandările comune, uh, se uh, consultă comisiile consultative, se iau în calcul avizele diverselor comisii consultative, iar apoi recomandările sunt transmise comisiei. Comisia transmite aceste recomandări comune Comitetului Științific. Acesta se întâlnește de trei ori pe an, în aprilie, în iulie și în octombrie și, între timp, se reunesc diverse grupuri de lucru lucru ale Comitetului Științific. Atunci, Comisia, în baza dispozițiilor juridice existente, deci în cazul obligației de parcare este vorba de articol 15, deci adresează întrebări oamenilor de știință în legătură cu uh, datele științifice care însoțesc recomandările comune, dacă ne putem baza pe ele, apoi uh, pune întrebări legate de rata uh, de supraviețuire, de condițiile de minimis și așa mai departe. Deci uh, adresăm întrebări Comitetului Științific în legătură cu uh, impactul diverselor măsuri tehnice asupra ecosistemelor marine, asupra uh, protecției habitatelor uh, sensibile, asupra protecției anumitor uh, specii sensibile și așa mai departe. Și uh, Comitetul Științific apoi își va da avizul. În baza acestui aviz, noi acceptăm sau respingem recomandările comune. Nu putem să le respingem parțial, trebuie să le respingem în totalitate. Dar ceea ce putem face este să cerem statelor membre să ne ofere informații suplimentare dacă nu suntem mulțumiți de ceea ce uh, primim ca informație sau dacă cercetătorii nu sunt mulțumiți de aceste informații. Am făcut asta în ceea ce privește planul de debarcare. Statele membre ne vor trimite recomandările lor și noi uh, vom spune eventual că nu suntem mulțumiți de ceea ce am primit, uh, prin urmare vrem detalii și le vom primi. Deci este un um, proces de dialog între grupările regionale și comisie. Dacă vedem că anumite recomandări comune uh, nu se ridică la înălțimea așteptărilor, atunci statele membre le vor uh, reanaliza, iar comitetele consultative sunt implicate în tot acest proces. Așa arată regionalizarea pe scurt. Deocamdată lucrurile funcționează bine. Bineînțeles, uh, întotdeauna mai putem îmbunătăți situația, însă dacă aplicăm uh, regionalizarea așa cum s-a gândit, putem observa o simplificare a modului în care ne gestionăm zonele de pescuit. De asemenea, putem vedea că luarea deciziilor este accelerată și putem ține cont de diversele specificități ale bazinelor uh, marine și de specificitățile anumitor specii de pește și ne putem asigura că societatea civilă și toți actorii interesați sunt implicați. Îmi pare rău dacă m-am întins, însă sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, Eliza! Dau uh, imediat cuvântul raportorului nostru, Gabriel Mato. Primero voy a contestar las intervenciones de... Mulțumesc, domnule președinte, și voi încerca să răspund uh, colegilor. Au pus întrebări pentru care le mulțumesc, multe întrebări sunt comune. Doamna Brian a spus că mă plâng despre Mediterana. Nu, eu nu, nu, nu mă plâng. Vreau să mi se ofere criterii, atât. Nu pun sub semnul întrebării nimic, doar vreau să mi se spună exact care sunt criteriile care se utilizează și unele nu ni se oferă, dar oricum sunt multe propuneri, trebuie să uh, le vedem în detaliu. Deja anunț că în următoarele săptămâni vom avea o reuniune cu toți actorii implicați și sigur că invit și pe raportorii din umbră să participe ca să vorbim mai în detaliu despre subiectul ăsta care e foarte complex. <clears throat> Vedem în fiecare detaliu a său, este tot mai complicat, tot mai dificil uh, și atunci va trebui să lucrăm împreună. Anne Marie spunea că da, Trebuie să ne gândim la pescari în regionalizare și trebuie să avem flexibilitate cu regionalizarea. Asta am spus și eu la început. Sigur, regionalizarea este pentru flexibilitate. Dacă nu avem așa ceva, înseamnă că va fi un eșec. Însă, întotdeauna trebuie să ținem cont că regionalizarea nu trebuie să însemne că fiecare face ce îi trece prin cap. Nu, trebuie să ajungem la un echilibru, pentru că, după cum spunea doamna Tomașici, când ni se impune ceva de sus, nu ne place. Deci trebuie să o facem prin consens. Și despre Mediterană spunea ceva la care deja am răspuns. Apoi, doamna Herrera, Aguilera, mă scuzați, sunt de acord cu unele, unele din lucrurile pe care le-a spus, ne preocupă defazarea, apoi nu există soci, considerații socioeconomice, am spus-o de la început, am avut o dezbatere cu primul document de lucru și trebuie să clarificăm lucrurile și în ce privește Brexit-ul, spun și colegii Riada, Neriada, da, e adevărat, sunt uh, subiecte pe care trebuie să încercăm să le clarificăm și nu-i deloc ușor. Ne bazăm pe planurile multianuale, am spus că e ceva fundamental încă de la început și și impactul socioeconomic și cred că am răspuns la tot ce uh, m-au întrebat colegii în ce privește răspunsul comisiei. Îmi pare rău, dar m-a decepționat total din două motive. În primul rând, pentru că nu mi s-a răspuns majorității întrebărilor și voi, le voi trimite în scris, că poate așa mi se răspunde și la ce mi s-a răspuns, cred că din punctul meu de vedere răspunsurile mm, lasă multe lucruri uh, așa în aer uh, tax și cote, sigur, uh, Comisia vrea un text în care să figureze toate măsurile tehnice. Eu m-am limitat să cer o listă. Cred că nu ar fi foarte dificil. Da, ei au spus că încearcă să bage totul în aceeași listă, dar totuși vreau, sau în aceeași lege, dar vreau doar o listă să văd care sunt toate măsurile. În ce privește Mediterana, ce mi s-a răspuns, bun, se dorește să se accelereze, accelereze lucrurile. Bun, eu vă mulțumesc pentru sinceritate că a spus că nu știți cum să o faceți. Sigur, lipsesc zone de interzicție, e dificil și așa mai departe. Bun. Sigur, trebuie să vedem dacă putem cum a rezolva această situație dificilă, dar nu mi-a răspuns în legătură cu Marea Nordului, Marea Baltică, nu știu de ce, nu mi-a răspuns. Oricum, repet, voi cere toate aceste răspunsuri în scris și apoi Brexitul, nici despre Brexit uh, nu mi a răspuns, deci nu mi a răspuns la majoritatea întrebărilor, dar cât despre Brexit, haideți să-l dăm deoparte. Că asta e justificarea Comisiei ca să nu facă nimic. Să dăm uitare Brexitul. Eu cer Comisiei să ne trimită o listă cu zonele geografice incluse în zona economică exclusivă a Regatului Unit, care să apară în propunerea de regulament. Fără niciun fel de Brexit. Putem avea această listă sau nu? Cred că nu are nicio legătură cu articolul 50 sau nu. E vorba doar să ne spună pur și simplu care sunt zonele geografice incluse în zona economică exclusivă a Regatului Unit. Și cealaltă parte a întrebării. Nu e vorba de Brexit. Deci, obiectiv, care sunt aceste zone? Nu e vorba de nimic politic. Nu e vorba de ceva care să afecteze criteriile afecte, utilizate de comisie. Dar comisia vrea, vrea să nu facă nimic despre Brexit sau nimic ce să aibă legătură cu Brexit până când nu se declanșează articolul 50. Bun, dar o listă a zonelor geografice incluse în zona economică exclusivă a Regatului Unit și care apare regulament, cred că nu are nimic de a face cu Brexitul. Asta cer eu Comisiei să ne ofere aceste liste pentru că ne vor facilita mult munca, dincolo de tot ce înseamnă Brexitul. Mulțumesc! Merci, M. Matou. El suflă. Mulțumim, domnule Mato. Răsuflă ușurat reprezentanta comisiei. Ce entuziasm. Bun, cred că toată lumea a putut să, să, să ia cuvântul. Se pare că nu. Bun, dacă dorești, Ani, să mai intervii, îți dau cuvântul, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu e practica uzuală, dar sunt foarte îngrijorată și vreau să spun aici foarte clar că suntem în Comisia pentru Pescuit și Comisia ne vorbește despre regionalizare, dar în același timp Comisia pentru Mediu și țări din Consiliul Ministrilor uh, vin cu tot felul de elemente și până la urmă ei vor face legislație și noi vom mai avea, voi, noi nu vom mai avea niciun fel de influență. Eu vorbesc din ex- experiență. Există un risc important aici și vreau să vă atrag atenția asupra lui. Oui, Liane Niriada, allons-y, puisque j'ai donné la, la parole à une. Bun, doamna Niriada, acum dacă tot am dat cuvântul lui Ani, dă vă dați dumneavoastră cuvântul. No, I keep it very short. Da, știți că eu întotdeauna sunt foarte succintă. Vreau doar să-mi exprim alarma către comisie atunci când spune că nu vom lua în considerare Brexit și implicațiile acestea când e vorba de acest uh, activ. Ce fel, uh, acest act, ce fel de uh, naivitate e asta? Nu putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Mi se pare, uh, mi se pare șocant. Uh, nu, e irațional această atitudine. Nous allons donc passer maintenant Bun, acum uh, vom trece la punctul 20. Tot domnul Matu e implicat. E vorba de ICCAT, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic. Deci, Gabriel Matu, ai cuvântul din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Aici voi fi mult mai succint uh, și voi vorbi de bine Comisia. Comisia, în acest caz, a reprodus fidel recomandările ICCAT și lucru pentru care mă bucur. E poate un caz punctual eu cred că trebuie să se respecte strict uh, termenii recomandării. Eu vreau să fiu coerent. Există dubii, chiar o îndoială foarte serioasă în uh, legătură cu transbordările la ICCAT. Știu, sunt, putem discuta dacă să se aplice sau să nu se aplice recomandarea sau să, meargă chiar, să se meargă chiar dincolo de ea și să se uh, aplice interdicții în general, dar eu voi respecta propriul, propriile mele criterii și anume să ne să ținem strict, să ne ținem strict de recomandări. Că dacă cer strictețe din partea comisiei, trebuie să cer strictețe și mie însumi. Și vor, voi vorbi despre câteva chestiuni. Articolul 2 prevede sfera de aplicare și totuși trebuie să se refere și la pescuitul recreativ din embarcațiunea ale țărilor terțe vorbim de uh, peștele spadă, de marin albastru și alb, apoi lista de nave care fac pescuit uh, INN trebuie să se refere nu doar la navele părților necontractante ale ICCAT, ci și la navele din țări contractante. Și pe articolul 7 am mai spus-o în fosta uh, la anterioară noastră întâlnire în legătură cu înlocuirea navelor cu uh, tonul tropical care captează ton tropical, recomandările apăreau la 14.01, nu apar la 15, se pare că rare, spune comisia, nu știm de ce. Modificar, pues se modifica și, si no, eu cred că hay que Dacă se specifică la ICC, putem și noi să facem modificare, dacă nu, cred că trebuie să lăsăm uh, lucrurile exact așa cum uh, se regăsesc în recomandare. Repet, Mă preocupă un lucru vorbim de ICCT și de ton, trebuie să punem o întrebare comisiei, pentru că săptămâna viitoare are loc reuniunea sesiunii plenare ICCAT și aici este prevăzut ca pentru prima oară să se introducă un tac pentru peștele spadă mediterană. E ceva foarte complex. Sigur, ei pretind să blocheze în 2017 volumul de capturi și o reducere anuală de 25%. Cred că statele membre deja ajung la un acord Și adevărat că trebuie să, să întreprindă ceva și probabil că se, unele țări vor, din sudul Mediteranei, ca Maroc și Mauritania, vor respinge această măsură. Însă, dacă la Mediterană avem doar un regim de cote pentru tonul roșu și se va include și peștele spadă, atunci, mai întâi, și întreb Comisia, n-ar trebui să vedem dacă n-ar exista și alte posibilitate să nu se aplice strict o măsură așa drastică cum e, cum e cea a atacurilor și cotelor. Poate, nu știu, tipuri de zone de interdicție sau să vedem. Și apoi, înțelegem că e nevoie de plan de recuperare, cum s-a făcut cu tonul roșu, foarte bine, dar cer comisiei să studieze posibilitatea dacă, dacă acceptă tacuri și cote, atunci, în același timp, pe baza unor criterii științifice care spun clar că tonul roșu uh, s-a recuperat uh, foarte bine, va chiar excedentar, atunci să se modifice nu doar în negativ, să facă la fel și pentru peștele spadă, după, pentru a fi conservat și după ce va fi conservat și recuperat, de ce să nu modificăm și uh, pozitiv cotele la tonul roșu și să se sporească pentru la anul, uh, și cred că există capacități suficiente pentru a face și ar fi și un gest care ar demonstra că suntem la zi, că într-un caz impunem tacuri și cote când este necesar, dar când nu mai e necesar în alte tipuri de pescuit, atunci ă, să acționăm și rog ă, Comisia să facă o cerere formală la ICCAT săptămâna viitoare în acest sens. Mulțumesc. Clara Aguilera. Mulțumesc și acum Clara Aguilera. Gracias, presidente. No quería dejar pasar la oportunidad y como... Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie să intervin după domnul Mato. Mă exprim și eu preocuparea. Sobre la propuesta que va al pez espada în el caso de establecimiento. Mă refer și eu la preocuparea mea față de stabilirea unui sistem de tacuri și cote. L-a explicat, a explicat foarte bine cazul domnul Mato, nu voi repeta, ci vreau doar să spun că Mă alătur și eu cererii domniei sale. De eventual să ne gândim și la alte măsuri pentru peștele spadă. E, aplicarea de cote și tacuri e o măsură foarte severă și restrictivă pentru peștele spadă din Marea Mediterană. Spune asta pentru că în cazul Spaniei, în Andalusia, flota respectivă, vă rog, e vorba de zona Carbonera, dacă e să fim mai preciși, ă, pescuiește doar ton roșu și pește spadă. Sunt două specii care, dacă se aprobă, vor fi ă, supuse restricțiilor și tacurilor și cotelor. Deci, dacă trebuie să luăm această măsură, în fine, eu nu zic că nu trebuie să luăm măsuri în legătură cu peștele spadă. Probabil că da. Însă, Totuși să ne gândim și la măsuri mai puțin drastice, dacă ar fi posibil. Și dacă neapărat ar trebui să dăm curs acestei propuneri, atunci, cum a spus domnul Mato, măcar pentru că știm care sunt rezultatele la ton roșu, sunt foarte bune, după cum spun oamenii de știință, atunci spuneam să facilităm o creștere a nivelului tacului actual la ton roșu, pentru că dacă nu, spun Comisiei direct, există flote care vor rămâne fără nicio resursă, fără cotă de, de ton roșu și fără posibilități de cotă pentru peștele spadă. Deci, dacă trebuie să o facem, să o facem, dar să ținem cont și de uh, oamenii de acolo care, care din asta trăiesc, pentru că flota din carbonera mea cere și ar fi injust nu spun că mă opun acestei măsuri, să nu se înțeleagă asta, dar să ne gândim la pescar și să-i ajutăm să se crească nivelul cotelor de ton roșu. Mulțumesc. C'est vrai que tout ça, ce n'est pas nous qui sommes décideurs en la matière. Bine, sigur, nu noi uh, avem ultimul cuvânt la aici, ceea tema sunt mulți, uh, multe alte țări partenere, dar e important și ca Parlamentul să-și dea avizul, desigur. S-ar putea schimba, s-ar putea schimba multe lucruri pentru pescarii francezi, spanioli, italieni în legătură cu sau că cei care pesc ton roșu și pește spadă, dar trebuie găsit un echilibru. Se vede că măsurile luate pentru tonul roșu au făcut ca populația să crească în mod însemnat și am putea poate să compensăm asta cu alocări pentru tonul roșu. Dar, în fine, trebuie discutată măsura. Doamna ce a cerut acum cuvântul și apoi doamna Beanu. Și apoi domnul Cun. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În calitate de europarlamentar. Uh, uredbe, miere, tko zaista donos? Din Croația M-ar interesa să știu cine anume ia aceste măsuri, cote, tetahuri fără a discuta cu oamenii din țările cărora li se aplică. Sunt multe lucruri decise de comisie da, și se așteaptă ca oamenii să le aplice imediat. Dar, cum spuneam, trebuie mers la fața locului, discuta cu oamenii ca să găsim uh, cea mai bună soluție. Să luăm deciziile astea în comun, pentru că, până la urmă, e vorba de supraviețuirea peștilor și a pescarilor. Este unicul mod acceptabil de a face. Vă reamintesc, TAC și cote sunt lucruri decise de Consiliu la propunerea Comisiei. Dar pentru cei care cunosc uh, bine mecanismul, uh, e ca rezultat al unor negocieri uh, care durează două, trei zile. E destul de arhaic acest mod de a proceda, de aceea planurile multianuale ne pot, proced- ne pot permite să facem pași înainte spre un sistem mai coerent. Acum, doamnă Brianu. Sì, grazie Presidente. Anch'io per ribadire che... Mulțumesc, vreau și eu să repet că sunt de acord cu cele spuse de Gabriel Mato și cele spuse de Clara Aguilera, adică și în Italia îngrijorarea e mare, atât uh, pentru starea de sănătate a stocului de pește spadă, cât și în legătură cu eventuale propuneri uh, care vor fi puse în aplicare. Pentru că ne reamintim ce s-a întâmplat cu tonul roșu. Aș adăuga că dincolo de faptul că aș cere și eu să se studieze măsuri care să nu însemne direct aplicarea cotelor. Ar putea fi o compensare cu tonul, ar putea fi o soluție corectă dacă s-ar revizui și mecanismul de atribuire. Pentru că spunea Clara că, de exemplu, în Spania flotele pescuiesc uh, atât pește spadă cât și ton. La noi, în Italia, sunt flote care pescuiesc doar pește spadă, pentru că, după cum vă reamintiți că am dus o bătălie anul trecut pentru ICCT, tonul e destinat doar unor foarte puține nave. Deci aici, dincolo de procedura aceasta arhaică, cum spuneați, totuși trebuie să fim echitabili în, în a face redistribuirea, a, a, a implica pescare. Sigur, ce certe decide, datele științifice sunt importante, dar în ce privește modalitățile de atribuire și de gestionare, trebuie să plecăm de jos în sus, să implicăm pescarii. Merci, Renata. Kuhn. Mulțumesc acum, Werner Kuhn. Sunt mulți eh, pești padă în eh, Marea Nordului. Ich habe eh, die große Ehre, die Am marea onoare să conduc delegația Parlamentului la aceste negocieri internaționale împreună cu Comisia, care, în calitate de instituție, sigur că are rolul său de jucat, însă cred că este important ca în prealabil între Parlament, coordonatori, uh, colegii care sunt reprezentanți în delegație și uh, cu comisia. Deci să ne formăm o poziție unitară, astfel încât să putem să mergem acolo la ICAT cu o poziție comună și eu voi încerca în grupul nostru să creez uh, un, o atmosferă plăcută, astfel încât să putem discuta toate aceste probleme legate de peștele spadă, cum ar trebui să funcționeze cotele, pentru că acest lucru nu se referă doar la uh, Uh, stocurile pe care le pescuim noi, ci e vorba de întregul Atlantic acolo care acoperit de ICAT și dincolo de asta. Și atunci să vedem cum sunt parteneriatele noastre cu statele terțe și care sunt cotele pe care flota europeană mai poate să le exploateze acolo, Madagascar, insulele Seychelles și altele, în Pacific. Uh, Uh, unde flota noastră de asemenea este activă, pentru că este activă la nivel uh, global. Deci trebuie să avem o poziție puternică. Și asta vreau să spun că eu pentru asta o să fac eforturi. Merci, je... Bun, mulțumesc. Acum are cuvântul Comisia. Doamna Francesca Arena, care s-au pus întrebări, vă rog. Good morning. Uh, uh... Bună dimineața. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, domnului Mato, pentru cuvintele frumoase la adresa comisiei și pentru faptul că a recunoscut că munca făcută la elaborarea acestei propuneri a fost aliniată termenilor recomandărilor ICAT. Și uh, în exercițiul din octombrie, așa cum vă spuneam, am încercat să avem o, o transpunere fidelă și strictă a regulilor ICAT. Sunt mai multe întrebări, um, chestiuni pe care și domnul Mato le-a pus în discuție și aș vrea să revin la acestea. Prima se referă la domeniul de aplicare. Într-adevăr, acest regulament include norme, așa cum a făcut-o și ICAT, pentru um, pescuitul recreativ, pentru peștele spadă și pentru marlinul albastru și alb, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins. În ceea ce privește definiția referitoare la lista de nave INN a ICAT, într-adevăr aceste vase, aceste nave nu ar trebui să se le mate, limiteze la părțile care nu sunt părți contractante la ICAT, ci să se extindă și dincolo de asta, deci și, să includă și navele părților contractante. Și apoi, observațiile privind articolul 7 și problema capacității pentru ton, o anumită specie de ton, tonul tropical, uh, va, se va rediscuta la ICAT această chestiune, dar uh, în momentul de față, la aliniatul 2 de la articolul 7 din propunerea Comisiei, um, nu există această uh, dispoziție încă. Deci aceasta n-ar trebui să existe nici în textul comisiei, de fapt, ar trebui să fie îndepărtată. Um, Alți uh, eurodeputați s-au referit la această propunere specifică. Am notat că au fost mai multe intervenții referitoare la negocierile ICAT care vor începe săptămâna viitoare, luni. Și vreau să vă reamintesc că pentru aceste negocieri, conform tratatelor, este prevăzută o procedură și anume, Comisia înaintează o propunere de mandat, un mandat multianual care se adoptat de către Consiliu. Acest mandat pentru ICAT a fost adoptat acum 2 ani, în 2014, și pe baza acestui mandat, în fiecare an, se convine o poziție de către Consiliu cu statele membre. Poziția pentru reuniunea ICAR din acest an a fost stabilită. Ieri la Corepera a avut loc o ultimă discuție. Luăm notă de îngrijorările exprimate de mai multe state membre și de mai mulți eurodeputați astăzi și Comisia va face tot ce poate pentru a pentru a reprezenta mandatul acesta la următoarea întâlnire a ICAT. Merci beaucoup, Madame euh, Arena. Mulțumesc. Domnule Mato, concluzii? Ia, finalizar, mulțumesc. Da, vreau să mulțumesc Comisiei. Înțeleg că primele două puncte despre care am vorbit, uh, cadrul și definiția listei de nave care uh, fac pescuit INN uh, și acolo sunt de acord cu tractații și e foarte bine, mulțumesc și ce privește limitarea și mandatul ICT, aș dori să știu Bun, se spune că este un mandat multianual, înțelegem asta, însă este modificabil anual și s-a modificat de multe ori și mi-aș dori să mi se spună care e mandatul și care va fi poziția Comisiei săptămâna viitoare, pentru că Comisia, deci e foarte clar, Comisia ne reprezintă pe noi toți, toți suntem sub umbrela Comisiei și ne-am dorit să știm care va fi poziția Comisiei, care va fi mandatul pe care spune doamna că îl vor apăra săptămâna viitoare, sporirea cotelor, menținerea planului multianual fără niciun fel de modificare, eu n-am înțeles uh, exact care va fi poziția comisiei și mi-ar place să uh, ne spună dacă dorește. Merci, ben écoutez... Euh, Mulțumesc, sper că comisia ar putea să ne spună câteva uh, cuvinte la un moment dat. Proiectul de raport trebuie dezbătut în 25-26 uh, februarie. Termenul de înaintare a amendamentelor este 6 martie 2017 și votul în comisie pe 30 mai 2017, iar în plenară în iulie 2017. Un ultim aspect, Gabriel? Nu. Dați cuvântul Comisiei acum pentru a-mi clarifica acel aspect? Nu, dânsa nu va putea să vă răspundă la această întrebare, nu așa? Nu mă înșel, doamna Arena. Dacă sunteți uh, de acord, uh, te dăm acum cuvântul uh, colegii noastre Isabel Toma. Despre apele profunde am mai vorbit, acum nu avem multe de spus, este ultima etapă și una foarte scurtă. Doamna Toma are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că vom fi foarte succinți. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru acest uh, schimb făcut pe ordinea de zi. Nu mai am nici voce, vă rog să mă scuzați. Nu vreau să revenim la fondul problemei, vreau doar să reamintesc că, că totuși vorbim despre un raport de deschidere, a făcut uh, obiectul uh, unor ani și ani de uh, negociere și cred că aș putea spune că am obținut o victorie după această luni de bătălie crâncenă. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi raportorilor din umbră care au fost mereu foarte prezenți în aceste negocieri, foarte activi, foarte productivi. Au avut multă răbdare. Am avut la dispoziție șapte luni, care e un termen scurt pentru un raport de asemenea învergură, însă am beneficiat de uh, două președinții ale Consiliului. O concluzie foarte rapidă pentru a rezuma punctele cele mai importante care se vor regăsi în acest raport. Mai întâi, firește, este vorba de un aspect uh, al uh, am, amprentelor, adică zonele de profunzime care nu au fost niciodată pescuite pentru perioada de referință 2009-2011 să rămână în continuare așa, apoi întotdeauna poziția Parlamentului uh, a fost fermă și am făcut progrese în ceea ce privește controlul și sancțiunile, sancțiuni care sunt specifice pescuitului uh, la adâncime. Acestea vor fi uh, introduse pentru navele adecvate acestui tip de pescuit. Uh, firește, anumite reguli nu vor beneficia de uh, excepții, cum se întâmplă în regulamentul cu privire la control tradițional. A existat o propunere a Consiliului legată de limitarea profunzimii la care se pescuiește am uh, subscris uh, în totalitate aceste propuneri uh, care a fost negociată destul de greu, dar ne-am descurcat bine. De asemenea, am obținut situația în care toate navele de pescuit care pescuiesc în ecosisteme marine vulnerabile uh, la o adâncime de mai mare, mai mare de 400 de metri să fie obligate să se deplaseze și apoi, în uh, ultimul rând, în ceea ce privește strângerea de date și publicarea acestora, uh, aș spune eu, transparența, câteva elemente uh, suplimentare. Apoi, în ceea ce privește strângerea de date și observațiile, la solicitarea Parlamentului am obținut un minim de 20% de uh, observatori la bordul navelor. Uh, cam acestea au fost uh, punctele esențiale ale acestui raport uh, cu privire la pescuitul în ape profunde, care, vă reamintesc, că uh, a fost uh, un dosar complicat, am avut probleme serioase legate de ecosistemele marine vulnerabile și apoi despre și în legătură cu viabilitatea pescărilor de acest tip. Dacă colegii din nefericire ar depune amendamente la această etapă a procedurii, adică la sfârșitul său și după uh, ce accedem la trialog, uh, uh, va trebui să reinițiem Uh, dialogul tripartit. Deci nu ne dorim acest lucru și îmi permit să reamintesc colegilor că noile amendamente ar putea fi depuse, deși avem un acord bun între noi și unul bun cu Consiliu. Noi, între noi, raportorii, n-am avut uh, deloc probleme și ar fi păcat să facem toată mașinăria să o pornească de la capăt. Deja de patru ani dosarul este pe masa discuțiilor din mandatul anterior. Am avut 8 luni de negocieri în dialogul tripartit și cred că am epuizat absolut toate subiectele de discuție. De altfel ne-am epuizat chiar și pe noi. Am fost cu toții foarte rezonabil. Și pentru asta aș dori să mulțumesc tuturor echipelor, raportorilor din umbră și grupurilor politice care au urmărit acest dosar foarte tehnic. Aș dori să mulțumesc de asemenea și serviciilor Comisiei pentru pescuit. Mai puțin mulțumesc Comisiei Europene, pentru că nu întotdeauna am simțit uh, o susținere constructivă uh, din partea comisiei. Nu întotdeauna au stat așa lucrurile, însă am suferit uh, cu toții uh, de aceste mișcări de dute vino și poate comisia mai mult ca noi la un moment dat. Dar să sperăm că aceasta este o excepție în uh, modul de lucru constructiv al comisiei care ne confruntăm de buceni. Primero para felicitar a la ponente. Mulțumesc, vreau să felicit raportarea. După cum a spus, după patru ani de muncă intensă, cred că s-a ajuns la un rezultat pe care putem, pe care putem vedea ca fiind satisfăcător, pentru că toți suntem parțial nesatisfăcuți. E clar. Deci, totuși, chiar dacă nu suntem cu toții uh, mulțumiți, uh, parțialmente putem spune acum că suntem mulțumiți. Asta nu înseamnă că pun sub semnul întrebării acordul final, desigur, la care s-a ajuns în mod foarte dificil și repet aici. Caz, cazul interdicției, din punctul meu de vedere, complet arbitrare a, a interdicției a, a, taulelor, taulelor de fund a, a generat o problemă pentru operatori, că trebuie să le explicăm ce se întâmplă, că dincolo de faptul că și chiar dacă fac lucrurile bine și fără probleme, acum le interzicem să mai procedeze, pentru că așa dorim noi. Deci nu știu ce altă explicație le putem oferi. Că ne-a plăcut nouă să ajungem la cifra de 800. Nu, cred că va fi proastă imaginea noastră în ochii comunității internaționale, că sunt convins că e așa. Plus uh, chestiunea observatorilor, ar fi ceva foarte dificil și costisitor pentru flote, dar până la totuși mă satisface rezultatul final. Mai spun totuși ceva că se aplică apelor de adâncime și, în al doilea rând, după cum a spus uh, Comisia, această restricție a celor 800 de metri nu se va uh, extinde și la alte zone, ci va fi strict uh, aplicabil uh, zonei uh, pe care am circumscris-o. Acordul a fost foarte dificil și trebuie să respectăm acum. Înțelegem că e cel mai bun rezultat posibil și acum trebuie să se aplice acest regulament în cel mai bun mod posibil. Mulțumesc! Merci, Gabriel. Oui, je pense aussi que... Mulțumesc, Gabriel. Da, cei 800 de metri, înțeleg că este rezultatul unui uh, compromis. Da, trebuia găsit o cifră, poate aceasta este cea perfectă. Mă gândesc așadar că, pe ansamblu, compromisul permite tuturor să se descurce. Împărtășesc opinia doamnei Toma, raportoarei, nu are rost uh, să mai tot pune mecanismul uh, în mișcare. Firește, este un termen de înaintare a amendamentelor și o discuție în comisie, însă, ca și președinte, mi-aș dori să nu mai există amendamente, pentru că lucrurile ar fi așa mult mai simple. Lucrăm de mult timp la aceste dosar și ne-ar rost să tot prelungim. Oricum, vă mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră, tuturor grupurilor pentru că am reușit să obținem acest uh, raport, care a presupus, cum spunea și tu, Isabel, foarte, foarte multă muncă. Deci, mulțumesc tuturor. Acum ar trebui să trecem la alt punct de pe ordinea de zi. Uh, Gabriel, știi cumva dacă revine Carlos? Nu revine? Este vorba de raportul său cu privire la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Este un aviz, într-adevăr, știu bine. Este raport uh, al lui Carlos Iturgais. Uh, el a fost numit uh, raportor din partea grupului său și am înțeles că Comisia propune printr-un singur act o um, revizuire majoră a normelor financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Uh, Astăzi ar fi trebuit să ascultăm și o vom asculta prezentarea din partea Comisiei în legătură cu această propunere. Nu știu dacă Dora a sosit, nu a sosit nici ea. Se pare că mergem chiar foarte repede astăzi. Nu, se pare că suntem uh, exact uh, încadrați uh, în program. Ah, dar se pare că e cineva care poate înlocui pe Dora. E perfect. Comisia fiind prezentă, ne va prezenta această propunere. Perfect. Mulțumesc, domnule președinte, dar Dora este reținută altundeva, din păcate. Eh, transmite scuze și o să eh, o reprezint eu. Domnul Cadec a menționat această propunere care eh, este o revizuire a regulamentului financiar și cuprinde mai multe acte legislative sectoriale așa numitul regulament omnibus, deci e parte a pachetului și acoperă regulamentul privind dispozițiile comune care se aplică EMFF. Deci regulamentul EMFF în sine nu este a, cuprins, dar regulamentul privind dispozițiile comune este cuprins. În ceea ce privește regulamentul financiar, se introduce a, un manual de reguli mai simplu care include și regulile de punere în aplicare, pentru a crește flexibilitatea bugetului și pentru a simplifica punerea în aplicare, pentru a optimiza utilizarea cheltuielilor începând cu anul 2018. În ceea ce privește fondul uh, maritim și pentru pescuit, (MFF), să vă menționez domeniile care ar putea să fie afectate. Una dintre propuneri încurajează utilizarea costurilor simplificate deci se include simplificarea metodologiei de calcul, apoi se fac clarificări în ceea ce privește gestionarea și controlele pentru um, dezvoltări uh, la nivel local. În al treilea rând, statele membre au posibilitatea să transfere resurse din gestiune directă către alte instrumente, dacă solicită acest lucru. De asemenea, se simplifică procedurile pentru modificarea programelor operaționale. Așa cum arată lucrurile în momentul de față, există un acord de parteneriat care acoperă toate programele operaționale uh, sub um, regulamentul privind dispozițiile comune și dacă se modifică vreun program, fie că e FEDER sau uh, FSE sau orice alt program, Uh, atunci și acordul de parteneriat ar trebui să fie modificat, dar în această propunere ar avea loc o singură modificare anuală a acordului de parteneriat, deci o simplificare importantă. Și în cele din urmă, gestiunea cheltuielilor prin MFF, um, e vorba de decizii de finanțare multianuale. Acestea sunt propunerile de schimbare ale Comisiei, care nu vor slăbi bună gestiune financiară, revenind la discuția pe care am avut-o ieri în, pentru, privind descărcarea de gestiune, nu ne așteptăm la o slăbire a asigurării. Obiectivul fiind acela de a simplifica normele și pentru a reduce timpul și costurile necesare pentru execuția fondurilor, pentru a reduce rata numărul de erori și pentru a crește impactul politicilor. Uh, acesta ar fi rezumatul în esență. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Matisson. Euh, Gabriel Mato. Mulțumesc, Gabriel Mato. Mă rog, colegul Iturgais nu e aici, se poate întâmpla, e un raport foarte tehnic și E adevărat, Carlos a muncit mult la el și va primi amendamentele. Acum dau contra Gabriel. De solo para disculpar a Carlos că s-a tenit ok. Da, vreau doar să uh, vă rog să scuzați pe Carlos, a trebuit să plece. Nu am avut timp să primesc informarea sa, însă, după cum a spus, suntem de acord de ceva tehnic. E vorba de a îmbunătăți uh, funcționarea în mod logic în ce privește normele financiare aplicabile bugetului. Toate acestea sunt uh, binevenite. Bine și pentru buget și pentru pescuit și, din nou, suntem alături de comisie aici și nu cred că vor exista probleme. Mulțumesc. Non, je, je ne pense pas non plus qu'il y ait de piège dans, ce, dans ces règles financières. Nu cred uh, că nu, aceste norme financiare nu vor simplifica lucrurile, acesta este obiectivul lor. Noi vor fi însă foarte atenți la ceea ce se întâmplă. După Gabriel Mato, uh, Clara, să intervine. Bueno, me hubiera encantado escuchar al reporter, pero en otro momento será. Da, uh, păcat că nu e cu noi raportor, mi-ar fi plăcut să-l aud, eh, sigur că are lucruri mai importante de făcut. Bun, eu sunt de acord cu obiectivul final identificat de comisie. Însă e un lucru cu care nu sunt de acord și profit de ocazie ca să, ca să spun părerea nivelul înalt este un uh, format legislativ greșit, pentru că în această procedură, cu obiectivul clar de simplificare a normelor, de flexibilizarea bugetului, se introduc uh, chestiuni uh, bugetare cu care sunt de acord, sigur, însă nu înțeleg de ce trebuie introduse acolo, în acest omnibus și alte norme. Sunt 15 regulamente care se modifică în acest caz vorbim de pescuit, dar în cele patru regulamente de bază ale PAC se modifică multe altele. Nu voi uh, intra în PAC, lăsați, stați liniștit, domnule președinte, că de, am destul de dezbatere la agricultură, dar vreau să spun doar că această procedură omnibus în care se modifică 15 regulamente intră în contradicție cu propunerea și angajamentul Comisiei Juncker și anume, vrem mai puține norme, vrem mai puține acțiuni legislative. Bun, sunt de acord, însă să nu utilizăm proceduri ca omnibus, care până la urmă uh, va însemna o oală în care băgăm totul, nu, ca să modificăm 15 regulamente, e o propunere proastă. Deci sunt de acord cu obiectivul principal. Dar procedura e greșită. Nu cred că trebuie utilizat omnibusul și uh, aceste modificări uh, care se propun a fi făcute și care nu au nimic de a face cu, cu asta. Dincolo, și, uh, din, uh, în ciuda ce spune uh, Comisia, n-au nimic de a face cu modificarea bugetară. Sunt chestiuni de alt tip. Cele 15 modificări care se propun. Unele au de a face cu bugetul, dar altele nu. Uh, Dați-mi voie, domnule președinte, că vreau să profit de ocazie ca să spun acest lucru, pentru că tot este un prezentant al Comisiei de față, să aud acest lucru și de la Comisia de Pescuit. Foarte bine, mulțumesc. Merci, Clara. Ça a été très bien. Mulțumesc, Clara. Da, am înțeles foarte clar tot ceea ce ne-ai spus. Bănuiesc că și Comisia a ascultat cu atenție și a notat. Ai putea să faci aceste comentarii și prin amendamente le poți uh, transmite colegului nostru raportor. Cred că am avea nevoie de un instrument uh, pentru a putea să adaptăm la finele unor perioade anumite lucruri. Cred că avem nevoie de un instrument, poate un pic diferit. Uh, are nevoie de asta și Comisia și Parlamentul. Cu toții vom putea ruga pe colegul nostru Itrugai să țină cont de amendamentele noastre. Mulțumesc tuturor! Acest aviz a fost uh, analizat și ne mai rămâne Proiectul de buget rectificativ nărupat la bugetul general este un aviz uh, pentru raportul legislativ. Acest aviz a fost atribuit socialiștilor și democraților. De altfel, doamne Aguilera, care a fost uh, raportor, dar am înțeles că Urica este cea care după aceea l-a uh, luat. Deci Urica este acum uh, raportoare Avem două săptămâni de pregătire a acestui raport, mai întâi pentru că deja s-a găsit un acord general uh, cu acest dosar și, în al doilea rând, uh, pentru că Comisia pentru Buget, care este spăsarile pe fond, își va prezenta pe 24 noiembrie acest raport, deci trebuie să ne mișcăm foarte repede. În mod excepțional, uh, deja ne vom redacta avizul pentru Comisia pentru Buget sub forma unei scrisori, am convenit asta recent. Deci nu va exista vot în Comisia pentru Pescuit pentru acest aviz. Dau uh, de altfel uh, mai întâi cuvântul uh, Comisiei, care ar trebui să fie Tora, dar este domnul Matisa. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul acestui proiect de buget rectificativ numărul 4 pe 2016 dorește să actualizeze nivelul creditelor și angajamente și plăți uh, pe diversele rubrici ale bugetului, inclusiv uh, rubrica a doua, în care intră EMFF-ul, pentru a ține cont de nevoile revizuite pe care le-am identificat um, târziu în decursul acestui an. În ceea ce privește pescuitul și afacerile maritime, ajustările propuse doresc să alinieze resursele nevoilor care rămân. În ceea ce privește creditele de uh, Uh, angajament, sunt două elemente. Avem o reducere ușoară în ceea ce privește controlul și verificarea aplicării, reducere de 5 milioane de, în gestionare directă, deci 5 milioane ca rezultat al unei acțiuni uh, referitoare la cumpărarea uh, comună a mijlocelor de control. Statele membre nu au absorbit, nu au prea uh, folosit această uh, măsură. Uh, și uh, se găsește uh, în anexa regulamentului EMFF, prin care am putut realoca uh, mare parte din cheltuieli. În al doilea rând, se fac reduceri la linia privind parteneriatele de pescuit durabile. Aici propunem o reducere de 3,8 milioane pentru a alinia resursele cu nevoile care rămân, reflectând statutul negocierilor uh, și datele de intrare în vigoare. Apoi, în ceea ce privește creditele de plată, există trei elemente. O parte, gestiunea comună, unde e majoritatea reducerilor, și a doua, gestiune directă. Apoi, acum, în gestiunea partajată avem o creștere mare de 18 milioane de credite de plată, care e o urmare a desemnării târzii a multor state, de către multe state membre a autorităților de certificare și gestiune, așa cum am discutat ieri. Multe state membre au notificat uh, desemnarea autorităților lor și nu pot să trimită o plată interimară comisiei, nu se mai pot face uh, rambursat de fonduri. Apoi, în ceea ce privește fondurile în gestiune directă, avem o reducere de 21 de milioane în plăți pentru IMP și pentru control și verificarea uh, aplicării uh, legii. E vorba din nou de uh, utilizarea în comun a mijloacelor de control, bugetată în 2015-2016 ca plăți și, după cum știți, statele membre nu au prea folosit uh, folosit foarte puțin această măsură. Deci, de asta această reducere și încă o reducere de 6,7 milioane în credite de plată pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului durabil. Acest ar fi rezumatul um, punctelor din buget care afectează afacerile maritime și pescuitul. Mathison, Mathison, je donne la parole à Ulrike, qui sera la rédactrice. Îi da cuvântul lui Ulrike acum care va redacta scrisoarea. Mulțumesc, domnule președinte, dar am pregătit o scrisoare și vă prezint pe scurt, uh, pentru că nu votăm, sunt de părere că fiecare știe de fapt ceea ce voi propune. În primul rând, contextul. E vorba de ajustarea fondurilor, luând în considerare ultimele evoluții în domeniul migrației și um, securității, apoi reducerea creditelor de angajament și plată în urma rezultatului ca rezultat al transferului global, extinderii FACE, modificării uh, schemei de personal la Frontex și actualizării um, veniturilor uh, proprii. Comisia pentru Pescuit regretă că s-a stabilit de către Comisia pentru Bugete un calendar care nu permite să uh, adoptăm un aviz și trebuie să trimitem o scrisoare. Solicităm Comisiei de Bugete, care este competentă, competentă în fond, să ia în considerare următoarele propuneri. Comisia pentru Pescuit susține această ajustare a fondurilor și deciziile politice uh, care stau la baza acestei redistribuții, însă regretă foarte mult efectele negative asupra sectorului uh, pescuitului, care este cel mai afectat de efectele, va fi cel mai afectat de efectele acestei redistribuții. Comisia pentru Pescuit susține contribuția um, autorității de supraveghere în domeniul pescuitului uh, la um, măsuri uh, de pază a frontierelor, um, inclusiv frontierelor pe mare, deci pentru a contribui la politica în domeniul migrației. Obiectivele politice de pescuit însă nu pot să fie îndeplinite decât dacă există și fondurile necesare. Regretăm faptul că EMFF spre deosebire de alte fonduri europene, uh, a primit la dispoziție doar fonduri limitate uh, din această redistribuție. De asemenea, suntem îngrijorați pentru că statele membre nu pot să folosească mai bine fondurile puse la dispoziție um, pentru că ar putea să fie folosite fondurile pentru a uh, promova uh, pescuitul și acvacultura uh, sustenabile. Acestea sunt acum subminate. Regretăm că în ceea ce privește uh, aranjamentele, uh, parteneriatele în domeniul pescuitului durabil, Comisia nu și-a îndeplinit promisiunile. Uh, și uh, credem că ar trebui să se oprească reducerile în această linie bugetară. Solicităm, încurajăm Comisia Europeană să facă toate eforturile în negocierea noilor parteneriate pentru pescuit durabil. Um, trebuie să se extindă ultimul acord de acest fel cu țările terțe pentru a dezvolta și a promova pescuitul durabil. De asemenea, Comisia pentru Pescuit este de părere că e regretabil că nu există nicio posibilitate de uh, transfer uh, a creditelor de angajament în cadrul Orizont 2020 pentru a finanța proiecte um, anumite proiecte, luând fonduri de la proiectele pilot, pentru că e vorba de măsuri care sunt necesare și utile. Comisia pentru Pescuit consideră că această reducere a bugetului pentru pescuit uh, nu poate fi considerată un precedent, ci rămâne o excepție. Mulțumesc! Clara Aguilera. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer en la comisión. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc și comisiei și coordonatoarei noastre, Ulrike, care se ocupă de această propunere, dar eu nu sunt de acord cu procedura. E o temă foarte importantă, e bugetul rectificativ și cred că, mă rog, anterior m-am plâns de omnibus, dar cred că și această uh, procedură de a da vizul înscris pentru că nu avem timp e ceva grav, pentru că uh, în această propunere legislativă, vorbim de 139 de milioane de euro și 10,6 uh, milioane de euro de la compromis care sunt luate de la uh, politica de pescuit. E, e, sunt vorba de mulți bani pentru bugetul uh, pescuitului european. E o barbarie să, să ia atâția bani cinstit vorbind. Și faptul că nu avem posibilitatea unui aviz normal, printr-o procedură normală, uh, nu cred că e ceva pozitiv deloc. Și vreau să spun lucrurile astea. Cred că e vorba de mulți bani. E adevărat că ă, mai rămân destui care vor fi utilizați, dar ce, ce, ce se transferă se utilizează ă, cu alte, în alte scopuri. În general am putea fi de acord, nu știu de ce totdeauna ă, cel de la care se ia bani e sectorul pescuitului. Că deja e sărac, e un buget de pescuit cu puțin bani uh, comunitari și apoi uh, este subfinanțat și se utilizează ce se rămâne pentru acest tip de măsuri. E o decizie a Consiliului, bineînțeles. Și sigur că vom fi de acord până la urmă cu ea, pentru că obiectivul final uh, e lăudabil, însă să se ia bani de la bugetul uh, de pescuit, bani care nu s-au putut cheltui pentru alte chestiuni pe care le bine le-a înfățișat Ulrike, cred că nu e ceva uh, pozitiv și am vrut să uh, spun aici clar că nu sunt de acord cu această situație. E uh, păcat că se utilizează această procedură, în fine, o utilizăm, dar nu cred că trebuie să renunțăm la dreptul nostru de a da un aviz în orice fel de aspect bugetar al sectorului de pescuit. De aceea, repet, mulțumesc uh, purtătoarei noastre de cuvânt pentru generozitatea sa, însă am vrut să, nu am vrut să las uh, lucrurile astea nespuse. Nu trebuie să renunțăm, că, până la urmă, pentru pescuit nu se reclamă multe fonduri. Însă, procedurile sunt importante. Sunt o garanție de legalitate și sectorul pescăresc european merită să, să spunem aceste lucruri. Înțeleg că obiectivul final e cel mai important, dar totuși nu am vrut să renunț la luarea aceasta de cuvânt. 149 de milioane, totuși nu e bine să, să, să rămână așa mm, sub preș, să nu se cunoască situația. Mulțumesc. Mai întâi vorbim despre o solicitare urgentă a Comisiei pentru buget. Nu noi suntem cei care suntem decidenți în legătură cu acest subiect, ci Comisia pentru Buget. Însă, uh, uh, comisia este uh, prezidată de Jean Arthur, o persoană foarte decentă. Nu spun asta despre dânsul pentru că e francez, ci pentru că așa stau lucrurile. Clara, știu despre ce vorbești, ne-am bătut uh, 8 ani pentru asta și domeniul pescuitului nu va fi uitat câtă vreme noi suntem aici. Nu vor sta niciodată lucrurile așa. S-a întâmplat așa mai de mult cu DigiTrade, care um, adesea considera pe domeniul pescuitului un accesoriu al uh, acordurilor comerciale. Însă vreau să spun că colega noastră, Urike Rodust, uh, a redactat o scrisoare și eu sunt de acord cu ce Uh, s-a scris aici și este suficient pentru uh, avizul nostru. Atât doar am să spun, dragi colegi. Urică, bănuiesc că nu mai e nimic de adăugat, totul e în regulă, nu sunt probleme. Stimați colegi, cred că, așa cum spuneam uh, ieri, am discutat despre uh, Comisia din Thailanda și cu aceasta am terminat ordinea de zi. Poate și noi uh, suntem puțin terminați, nu chiar de tot, dar poate un pic. Vă mulțumesc celor care au rămas în sală până la acest moment. Uh, pot să spun că deciziile adoptate de coordonator au fost distribuite, n-am văzut uh, comentarii. A fost o mică întâlnire a coordonatorilor fără probleme majore, deci cred că nu sunt uh, aici aspecte de menționat. Iar acum uh, vă pot spune că următoarea noastră reuniune va avea loc la Bruxelles pe 5 decembrie, de la ora 15 la ora 18 și 30 de minute. Aș dori să mulțumesc și interpreților. Vă lăsăm puțin mai uh, devreme. Vă urez tuturor weekend plăcut!